ladies and gentlemen, uh, past three. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, uh, este ora 15, 15 și 8 minute. Poate suntem cu două minute înainte, dar haideți să începem imediat audiera noastră pe un subiect deosebit de important, Este vorba de politica de cercetare în Uniunea Europeană, Orizont 2020, și discutăm de fapt de viitorul politicii de cercetare în, în, în Uniunea Europeană. Cum arată viitorul politicii UE în acest domeniu? Bilanț și perspectivă. Cred că știți că programul cadru de cercetare în Uniunea Europeană a fost un subiect deosebit de important pentru uh, Comisia ITRE, care a fost implicată în redactarea actelor legislative de bază și care monitorizează punerea în aplicare a acestor uh, acte legislative. Orizont 2020 este programul cadru cu numărul 8, după care va urma al 9-lea nu știu care va fi, ar fi un titlu mai potrivit, strategia pentru anul 2026. Cred că nimeni uh, nu ar înțelege nimic printr-un asemenea titlu. Raportoarea comisiei noastre este doamna Soledad Capezon Ruiz. Mă uitasem în stânga, îmi cer scuze. Văd că v-ați așezat în centrul sălii, reflectând uh, importanța acestui raport al uh, Comisiei ITRA de evaluare a cadrului a programului cadru cu numărul 8 și de pregătirea programului cadru cu numărul 9. Invitații la această audiere Sper că ne vor da idei, ne vor da material de reflexie. Aștept, avem mari așteptări din partea comunității cercetătorilor, din partea uh, comunității întreprinderilor mici și mijlocii. Toată lumea are așteptări mari din partea acestor programe cadru și trebuie să, discut, să discutăm cu ambele comunități din punctul de vedere al punerii în aplicare și din punctul de vedere al provocărilor legate de programul Orizont 2020. Două ore și jumătate nu sunt suficiente probabil pentru o discuție aprofundată, însă aștept cu nerăbdare prezentări interesante și o dezbatere aprinsă. Vom avea două părți la această audiere. Uh, first session, yeah. Uh, first session, the chair, uh, it, well, if, uh, is my proposal to to go forward with three la prima parte v-aș propune să avem trei intervenții. din partea invitaților, după care vom, vom purta o discuție pe subiectele menționate. În a doua parte vom avea alte două discursuri urmate de o dezbatere. O să începem cu declarația colegei noastre Cabezon Ruiz, pentru că dumneavoastră sunteți raportare pentru raportul de implementare a programului Orizont 2020. Deci vă considerăm că și dumneavoastră sunteți un profesionist în acest uh, domeniu. Drept urmare, vă dăm ocazia să deschideți această dezbatere. Aș dori să-i rog pe oratori să se limiteze, dacă este posibil, la intervenții cu o durată de 12 minute, pentru că astfel o să avem suficient timp pentru a discuta. Și acum raportorul ne va prezenta liniile directoare importante pentru Parlamentul European după care o să asistăm la celelalte discursuri, la remarci și așa mai departe. Dragă Soledad, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu aveam intenția să fiu prima care ia cuvântul. E adevărat că sunt uh, raportor pentru evaluarea intermediară a programului Orizont 2020, Vreau să iau cuvântul ca să dau bun venit experților, să spun că vreau să am un bun schimb de opinii cu dumnealor. Mulțumesc tuturor celor de altfel care asistă la această audiere. Este un, o um, muncă foarte importantă pentru Comisia I3 și este rolul nostru să facem această evaluare la jumătate de parcurs a programului Orizont 2020, așa cum și Comisia, în temelul articolului 32 uh, din uh, um, regulamentul din 2013 care a creat Orizon 2020, Comisia trebuie la rândul său să ne facă un raport de evaluare. Și noi vrem să facem o trecere în revistă a activităților care au putut să fie finanțate și să vedem uh, care este um, evaluarea părților interesate. Oricum, vă spun bun venit. Uh, unii dintre uh, raportori sunt prezenți în sală, cei care colaborează cu mine, raportorii din umbră și coraportor. Doamna Barbara Codrica din partea PP-ului, Bambusui din partea ECR, doamna Gering din partea ALDE, Maria, Marisa Matias din partea GUE și uh, domnul Maragal din partea uh, FDD și Nicola Arnu din partea uh, EFN. Și oricum le mulțumesc anticipat pentru buna colaborare. Așa cum spuneam deja, ne dorim să primim informații din partea tuturor părților interesate, din partea comunității științifice, din partea instituțiilor, te- instituțiilor tehnologice și din partea industriei, ca să vedem și să evaluăm eficacitatea, eficiența, coerența uh, programului Orizont 2020 și să vedem care au fost consecințele pe plan social și economic și dacă s-au atins obiectivele care fuseseră fixate atunci când s-a creat acest program. De fapt, vrem să evaluăm punerea în aplicare și impactul Punerea în aplicare este foarte importantă ca să știm uh, unde putem să um, îmbunătățim viitorul program, dar și impactul este foarte important. Trebuie să știm exact care um, au fost consecințele, nu doar pe plan economic, deși se vorbește foarte mult despre în acest moment, cel mai însă Orizont 2020 este important și pentru a îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene, dar vrem să vedem și consecințele pe plan social și mai ales uh, din perspectiva politicii de coeziune. Trebuie să analizăm cum putem să îmbunătățim competitivitatea, însă în același timp este important să nu uităm faptul că calitatea Um, vieții cetățenilor, bunăstarea lor, trebuie să fie obiectivele fundamentale ale acestui program. De aceea, da, analizăm competitivitatea, dar și uh, coeziunea. În ceea ce privește uh, rețeaua pe care se bazează programul Orizont 2020, da, această uh, rețea face parte și din strategia de dezvoltare pentru 2020, din politica de cercetare și dezvoltare, Însă, așa cum știm foarte bine, situația economică a marcat foarte mult linia bugetară afectată programului Orizont 2020. Acum începem cu nou, uh, o nouă epocă, noi schimbări, un nou, nou program cadru și va trebui să ținem cont pe viitor, în viitorul program, de ultimele tendințe, de cele mai recente exigente, va fi cel de-al nouălea program cadru pentru cercetare. Acestea sunt doar uh, observații de natură generală, dar, cum spuneam, vrem să analizăm competitivitatea, coeziunea și să vedem cum putem să avem un program cadru mai uh, um, care să contribuie mai mult la dezvoltarea economică. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste remarci. Primul vorbitor este domnul profesor Andrei Martinuțiu președinte al Institutului pentru um, um durabil, gestionarea durabilității la Universitatea din Viena pentru um, afaceri și economie și raportor pentru Comisia Europeană în cadrul programului cadru numărul 7, evaluării finale a programului cadru numărul 7 Avem nevoie de atât de, de evaluare ex post și trebuie să avem și o evaluare ex ante, dacă este posibil, înaintea apelurilor de ofertă. Mai mult de 15 ani, uh, domnul Martinuții a coordonat programe finanțate de Uniunea Europeană, a coordonat de asemenea un uh, sistem de monitorizare întemeiat pe internet. Aceste informații sunt foarte importante pentru noi, domnule profesor. Într-o colaborare strânsă cu mai mulți part- uh, parteneri, ați uh, evaluat, ați analizat beneficiile aduse de, de instrumentele uh, inovatoare dintre părțile interesante și actorii politici în acest moment vă preocupă sistemele de inovare în, aduse de societatea civilă și de o cercetare responsabilă și inovare responsabilă de rolul întreprinderilor mici și mijlocii și de plus valoarea europeană adusă de uh, cercetare. Sunt toate elemente deosebit de importante pentru noi. Doamna Cabezon Ruiz uh, v-a explicat care este abordarea Parlamentului European și acum vă dăm cuvântul pentru a ne prezenta părerea dumneavoastră de expert pe, pe acest subiect. Domnule Buzek, domnule Cabezon Ruiz, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această audieră pentru a vorbi despre abordarea privind provocările legate de societate în cadrul uh, Orizont 2020. În uh, pregătirea acestei audieri m-ați, mi a trimis trei întrebări. Este modalitatea corectă? Cum putem măsura impactul? Și ce învățăm dacă comparăm plus valoarea europeană cu bunele practici uh, existente? O să răspund aceste întrebări prin patru studii deja menționate. Evaluarea expost a PC7, monitorizarea impactului PC7 în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă și există diferite rapoarte generate de aceste două studii și prezentarea mea în plus se întemeiază și pe două proiecte foarte recente în legătură cu care încă nu au fost publicate rapoarte, dar o să primiți aceste rezultate. Este vorba de un studiu privind analizarea rețelelor, privind organizațiile societății civile și o evaluare a plusvalorii europene pentru perioada 2016-2017. Cred că pentru a răspunde acestor întrebări trebuie să facem un pas înapoi, să vedem cum arată uh, structura programului Orizont 2020, care acum se axează pe trei piloni, uh, excelent, știința excelentă, leadership industrial și provocările societale. Acesta, aceste trei, acești trei piloni urmează logic, um, niște abordări diferite. Vedeți aici concentrarea, grupurile de obiective. Este vorba, în primul rând, de indivizi, nu de societăți, nu de, nu de state, ci de indivizi. Și moneda Uh, sistemului este excelența, excelența științifică măsurată prin uh, publicații, prin carieri, cariere uh, științifice și procesul care guvernează acest succes este selectivitatea bazată pe creativitate. Deci se propun proiecte care apoi sunt evaluate de diferite comitete de experți Deci nu numai valorii um, expert, știm că Consiliul European pentru Cercetare a creat o piață de excelență în uh, Europa. Există anumite probleme, însă dacă discutăm despre provocările societale și impactul asupra societății, trebuie să înțelegem că grupul de cercetători um, de frontieră percep, consider, consideră că uh, impactul societal uh, îndepărte, îi îndepărtează de uh, activitatea lor științifică. Deci există un troc între impactul societal și performanța științifică. Dacă ne uităm la al doilea pilon, leadership industrial, în acest caz, vedem că ținta sunt uh, întreprinderile, inovarea este foarte import, importantă și profitul și competitivitatea sunt deosebit de importante. Impactul economic este uh, măsurat prin evaluare ex ante și monitorizări uh, ex post. Pierderea de locuri uh, de muncă ca urmare a avansurilor, a progreselor tehnologice nu, sunt, nu, sunt, nu este luată întotdeauna în, în, uh, în considerare și vă pot da un exemplu simplu economia circulară și eficacitatea folosirii resurselor. Știm că um, Europa a publicat o ierarhie a deșeurilor, spunând că prioritatea este nu de a reduce deșeurile, ci de a evita crearea de deșeuri. Și dacă uh, comparăm uh, programul cadru 7 uh, cu aceste obiective, vedem că acest obiectiv nu a fost obținut, pentru că se pot obține profitul prin crearea deșeurilor și apoi prin vânzarea acestora. Este altceva decât uh, evitarea creierii deșeurilor respective. Dacă examinăm al treilea pilon, provocările societale, avem nevoie în continuare de acest pilon. Din punct de vedere structural, cred că avem nevoie din trei motive. În primul rând, știința trebuie să fie adusă mai aproape de oameni și dacă nu am avea acest uh, pilon privind provocările uh, Uh, pentru societate, am avea doar pilonul care se ocupă de cercetare pură, am avea pilonul privind uh, leadership-ul industrial, care se referă la întreprinderi și unde rămâne oamenii. Deci este un uh, argument principal pentru a susține păstrarea pilonului societal. În al doilea rând, cred că trebuie să furnizăm soluții. Pentru acest lucru trebuie să schimbăm ceva în lumea reală și trebuie să promovăm uh, responsabilitatea ca un uh, criteriu la fel de important ca excelența și profitul. Pentru că dacă avem, ne bazăm doar pe excelență și pe profit, responsabilitatea va dispărea. Și în al treilea rând trebuie să consolidăm elementele creative în programul cadru, pentru că ceilalți uh, doi piloni se bazează pe excelență și pe selectare astfel au un caracter uh, de excludere, nu de includere a mai multor, parte, a mai multor părți interesante în acest program. Funcționează? Aceasta este următoarea întrebare și, în plus, cum măsurăm succesul? Haideți să încercăm să jonglăm cu aceste trei argumente. Cum uh, măsurăm succesul din punctul de vedere al apropierii științe față de oameni și ce rol pot să aibă oamenii uh, simpli în uh, știință? am identificat diferite, șase, șase moduri diferite de a aduce uh, mai aproape de oameni știința. Deci oamenii pot să fie grupuri țintă pentru diseminarea informațiilor, știin, oamenii de știință lucrează la un proiect pe care îl publică după aceea când îl termină și discută cu mass media și toate aceste activități funcționează foarte bine în orizontul 2020 am putea îmbunătăți lucruri, lucrurile prin activități de diseminare mai țintită, prin anumit stimul, însă lucrurile funcționează destul de bine. Apoi, cetățenii pot fi o sursă de colectare a informațiilor. Există câteva aspecte îngrijorătoare din punctul de vedere al uh, protejării sferei private și dacă discutăm despre volume mari de informații, trebuie să fim și mai precauți, dar până acum lucrurile funcționează destul de bine. În plus, oamenii pot să fie adevărați uh, parteneri. Putem să implicăm organizații din societatea civilă în, uh, progr- în programul cadru 7. Este o idee mai veche de a implica organizații din uh, societatea civilă, însă lucrurile nu au funcționat prea bine. Doar 6% din organizațiile care au participat la PC7 au fost uh, din partea, organiz... din partea societății civile și în total au primit mai puțin de 1% din finanțare. Deci au fost parteneri, dar nu în mod real beneficiari. 80% din uh, aceste organizații au, uh, s-au pierdut pe drum de la PC6 la PC7 se află de asemenea în zona periferică a tuturor rețelelor și în foarte multe, în foarte multe cazuri um, nu se bucură de un sprijin pe plan uh, european, pentru că pe ele le interesează mai mult consecințele și nu neapărat cercetarea. Și acest mediu al unei cercetări foarte competitive este unul foarte dificil pentru ele. Există trei uh, roluri care nu sunt puse în aplicare. Uh, organismele de monitorizare, e bine, și oamenii simpli și aceste organizații pot să fie implicate în procesele de evaluare. Este foarte ciudat ca savanții să scrie proiecte, uh, Uh, analiz, să analizeze impactul posibil, care apoi să fie evaluată de alți uh, savanți într-un uh, ciclu închis. Și am putea să schimbăm uh, sistemul dacă am include și organizațiile din societatea civilă din punctul de vedere al evaluării impactului și s-a sugerat să creăm un program pentru stabilirea agendei privind uh, egalitatea între sexe, care în acest moment este un proces foarte, destul de opac și uh, expertiza existentă a, uh, în alte domenii ar putea să fie concentrată uh, în aceste procese de evaluare. People. What about... Deci cum ajungem, cum aducem știința mai aproape de oameni? Trebuie să nu uităm că, deși acesta nu este un model liniar, ține cont de uh, căile de la descoperire la inovare, pentru că atunci când se descoperă un nou fenomen, se dezvoltă o nouă teorie, teorie o să dureze un pic până când ea este integrată în procese de producție, până când se implică sectorul industrial și până când ajung ele, noile produse uh, sau tehnologii la consumator. Deci trebuie modificate uh, practicile sociale pentru a scurta acest traseu. Și uh, de obicei uh, acest proces durează între 5 și 20 de ani. Uh, dacă vrem să facem asta acum, în condițiile Orizont 2020, cred că programele cadru pe care le-am început acum se încheie. Trebuie să facem o analiză ex post, dar putem să prevedem și Uh, ce potențial, uh, ce contribuție potențială putem avea asupra uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de către ONU la nivel global în urmă cu câteva luni. E vorba de în jur de 200 de state care au adoptat aceste obiective și la nivel european avem strategia pentru dezvoltare durabilă pentru 2030. chestiunile, uh, subiectele în sine sunt foarte numeroase și rezultatele sunt încurajatoare, pentru că ele se referă la subiecte pe cum uh, o viață mai sănătoasă, energie produsă în mod uh, durabil și reducerea inegalităților. Cam 60% din proiecte și 76% din contribuția europeană s-a îndreptat către atingerea acestor obiective. Încă nu putem ști care vor fi rezultatele, e prea devreme, dar suntem foarte optimiști cu privire la impact. A treia întrebare, cum să încurajăm aceste elemente de integrare în programele cadru. Acum aceste elemente sunt destul de disparate. Ar trebui, deci, să proiectăm uh, uh, anumite centre pentru uh, coproducerea cunoștințelor producerea în comun a cunoștințelor și pentru inovare, trebuie <clears throat> să implicăm substanțial o serie mai variată de actori implicați și trebuie să avem un proces continuu în acest sens. Acum trecem la partea cu exemplele naționale. Sunt foarte multe exemple, mi-ar lua mai mult de două ore și jumătate să vorbesc despre acestea dar cred că cel mai important lucru este că există o plus valoare europeană. Există și faptul că Europa se ocupă de aceste chestiuni ne arată că statele membre uh, trebuie să se implice împreună. Până acum am uh, efectuat uh, câteva studii care arată că există diferențe în ceea ce privește domeniile de cercetare în care se uh, investește mai mult în infrastructură și alte în domenii de cercetare în care um, rezultatele sunt mai teoretice. Ele să fie, trebuie să fie împreună pe agenda noastră. Aș, pre, aș propune să păstrăm cele trei, uh, cei trei piloni separat, să aducem uh, știința, deci mai aproape de oameni, să facem legătura cu obiectivele de dezvoltare durabile, să avem programe noi, de gen viziuni și agende și să dezvoltăm noi uh, instrumente de intervenție pentru promovarea proiectelor. Da, iată câte provocări în contextul Orizontul 2020. Mulțumesc foarte mult. Sigur că vor fi întrebări și sperăm să vedem cum măsurăm impactul și să sper să mai vorbim despre practicile cele mai bune la nivel național. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră, domnule profesor. Acum trecem la următoarea temă. E vorba de politicile europene pentru inovație, mai degrabă decât despre cercetare și despre uh, beneficiari unici versus uh, proiecte colaborative. Va fi foarte interesant pentru noi să primim uh, anumite orientări în legătură cu felul în care evoluează aceste lucruri. Doamna Bende Solevert a studiat la Geneva, la uh, Institutul European, plus uh, a făcut franceză, lingvistică și literatură la Universitatea din Amsterdam. Uh, este consilier politic uh, în multe instanțe și Uh, consilier uh, științific, uh, consilier pentru politici europene la Universitatea Ghent. Reprezintă aici Universitatea din Ghent. și este responsabilă pentru gestionarea relațiilor cu parteneri strategici și reprezentanți ai altor agenții europene. E foarte important felul în care sunt conectate instituțiile noastre și cum sunt ele compatibile una cu cealaltă. O să începem cu ERA, ale Europeană de Cercetare și uh, știu că ați contribuit la înființarea conferinței rectorilor din Flandra, care lucrează la promovarea cercetării europene. Sunteți președinta grupului mixt de cercetare al Consiliului Interuniversitar uh, Flaman, care se concentrează pe științe sociale și umanitare în contextul Orizont 2020. Pentru noi, cel mai important acum este să vorbim despre inovație, de vreme ce dumneavoastră sunteți în Consiliul European pentru Inovare. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru prezentare. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre universitatea mea, Universitatea din Ghent, Uh, a contribuit la activitatea de raportare privind um, finanțarea programelor Orizont 2020. Suntem membru activ al uh, grupului de cercetare privind politice europene și Când am început să pregătim această întâlnire, nu am avut foarte multe informații despre Consiliul European pentru Inovație. Universitatea din Gând tehnologia uh, noastră se referă la uh, transferul de tehnologie împreună cu antreprenorii cu care conlucrăm și lucrăm uh, de asemenea cu Comisia Europeană în acest domeniu. Trebuie să stabilim, după părerea noastră, e foarte important să stabilim o legătură uh, între Consiliul European pentru Inovare și fondurile structurale. Uh, președintele Juncker spunea în septembrie că nu se vor transfera fonduri de la Uh, cercetare la uh, inovare. Bugetul a fost deja uh, uh, elaborat ținând cont de fondul strategic de investiții Uh, dar noi considerăm că acest fond ar putea să contribuie foarte mult la inovație la nivel european. Recomandăm Parlamentului European să facă, să, să promoveze returnarea acestor uh, fonduri către uh, bugetul pentru inovare. Mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în cadrul procedurilor anuale pentru buget și Vă rugăm să continuați uh, uh, așa, să vă abțineți deci de la reduceri bugetare suplimentare. Am solicitat și ministrilor ECOFIN și vă cerem să faceți același lucru în țările dumneavoastră, pentru că ei trebuie să înțeleagă că investițiile în cercetare sunt uh, investiții în viitor și pot aduce profituri importante. Este foarte mare nevoie de asta, fiindcă nu se recunoaște suficient faptul că universitățile se bazează doar pe burse, pe granturi, nu producem uh, nimic, nu facem nimic uh, de vânzare, nu avem profituri. Deci cum uh, putem fi capabili să returnăm aceste împrumuturi? Au fost luați bani din Orizont 2020 pentru inovare de către EFSI, dar ca să uh, spunem uh, așa simplu, Orizont 2020 se referă la inovație și este timpul să avem un echilibru mai bun acum. Sperăm că Parlamentul ne va ajuta. Pentru că este nevoie să acordăm mai multă atenție cercetării, mai ales pe pilonii 2 și 3. Avem o recomandare foarte uh, puternică, foarte uh, fermă, deși pentru noastră este ușor să introduceți acțiuni de cercetare. Avem în uh, pilonul pentru provocări în societate, avem acțiuni pentru inovare, pentru tehnologie, dar nu pentru cercetare și pentru a obține un echilibru mai bun, în cadrul uh, programului Orizont 2020, trebuie să vedem dacă nu cumva și asta ar putea fi o opțiune. De ce ar trebui să faceți uh, asta? Ca să există, deci, un echilibru mai bun, în primul rând, și un alt motiv ar fi, de exemplu, introducerea programelor de cercetare care ar putea să, să um, sprijină mai bine integrarea cercetătorilor din domeniul științelor sociale și umaniste. Abordarea multidisciplinară uh, credem că a mers deja prea departe. Crearea de programe de cercetare ar putea fi de asemenea răspunsul la recomandarea 4 din um, raportul uh, Uh, DG Research care se referă la um, rețelele de analiză și care spune că legăturile intersectoriale au, uh, ar putea avea uh, efecte adverse asupra inovației. Acest program trebuie să se ocupe de activitatea de cercetare. Așa a fost inițial în Orizont 2020 Și dacă lucrurile rămân așa cum arată în uh, ziua de astăzi, nu va mai fi posibil activitatea de cercetare. Știm că se discută foarte mult la Bruxelles despre beneficiari unici vis-a-vis -vis de uh, activitatea colaborativă E adevărat că programele mono ben, uh, cu, cu beneficiar unic aduc excelență la nivel european și plus valoare europeană, dar cercetarea colaborativă nu are altă șansă. Dacă doriți să uh, faceți ceva în acest uh, sens, puteți să analizați o cooperare mai strânsă la nivel național și Uh, regional între statele membre. Noi am preferat să avem un, uh, regul, uh, unic, un set unic de reguli pentru toate aceste programe și asta credem că nu înseamnă o simplificare excesivă. Asta va duce la integrare mai uh, completă în Europa. Credem că aceasta este programa și sprijinim Uniunea, Comisia Europeană să apeleze, dacă nu la fondurile de coeziune, la alte mijloace pentru a închide această lacună. Sprijinim Comisia în, atunci când recomandă respectarea principiilor de excelență, înțelegem că statele membre trebuie să lucreze la programele uh, structurale, dar vă rugăm să nu uitați că trebuie dus mai departe proiectul european Sprijinim programele de excelență la nivel european uh, și ne dorim uh, um, sinergie între fondurile structurale și programele Orizont 2020, dar este esențial ca aceste sinergii să fie create la nivel strategic, pentru că în acest moment cercetătorii noștri la Ghent uh, și nu numai constată că există prea multe diferențe de terminologie între programe, că există mm, diferențe de calendar de lucru, uh, acestea nu sunt aliniate și sistemele de uh, contabilitate iarăși sunt foarte diferite. Deci nu este foarte ușor acum să lucrăm la crearea acestor sinergii. N-ar fi o idee bună, după părerea noastră, să creștem uh, bugetul pentru uh, lucrul în rețea în cadrul uh, Orizont 2020. După părerea noastră, foarte mult, o mare parte din buget este cheltuit pe lucruri mai puțin importante și credem că ar trebui investit mai mult în închiderea lacunelor din cercetare și dezvoltare sau dintre cercetare și inovație. Universitatea din Gen, după cum v-am spus uh, la început, este lider în cercetarea colaborativă în domeniul științelor sociale și umaniste. Avem colaboratori peste tot în Europa și am început această colaborare între cercetători fără să fim uh, însă în stare să uh, ne extindem și în cercetarea multidisciplinară, adică să colaborăm și cu cei din domeniul tehnologiei. Uh, acesta este doar începutul, însă, începutul unui proces foarte îndelungat pe care vrem să îl conducem în continuare. Cât privește recomandările, din partea universității noastre, recomandarea principală este să um, punem accentul pe calitate. Nici măcar un cercetător de la Gent nu a venit până acum la mine să-mi spună că are un subiect de uh, cercetare care poate contribui la vreun proiect european. Uh, ar trebui să ne gândim deci la calitate, să avem un buget uh, țintit pe actualele uh, pe, actualele, pe actualele indicatoare cheie pentru performanță ar trebui poate să introducem și un buget țintă și ar putea, am putea să ne gândim la o, uh, un program de asociere a uh, IMM-urilor din domeniul uh, inovației sau uh, la o rețea de ONG-uri care se ocupă de inovație. Pe de altă, și acest lucru ar contribui și la inovația în domeniul uh, societal. Acțiunea de cercetare ar putea să contribuie astfel la contribut la um, um, ridicarea calității cercetării din, stadi, din stadiile incipiente, ar trebui ca poate comisia să vadă cum poate integra mai bine cercetarea din științele sociale și umaniste și știm că la comisie se lucrează la o definiție mai sofisticată a impactului. Sperăm că această definiție va include și uh, impactul uh, pe care îl au rezultatele cercetării în domeniul social și umanist. În ceea ce privește ERA și regulamentul uh, adiacent, uh, ne dorim simplificare. În ceea ce privește propunerile actuale și formularele de, um, care trebuie depuse în cadrul uh, Orizont 2020, aceștia s-au tot lungit și au căutat noi rubrici în ultima vreme. Noi sprijinim area europeană de cercetare, dar aceste căsuțe care trebuie bifate, Uh, de obicei sunt bifate de altcineva în locul cercetătorilor. Și vedem asta în cazul uh, um, marcii de excelență la nivel european pentru cercetare. Deci anumite instituții ar putea să uh, bifeze aceste criterii pentru cercetători ca să reducă formalitățile și birocrația. Și în ultimul uh, rând, aș vrea să spun că Comisia a, de fapt, uh, Directoratul General pentru Buget a propus să, um, un proces de finanțare pe baza rezultatelor, dar universitățile nu sunt gata să accepte această propunere. Este foarte uh, dificilă pentru noi și de asemenea s-a propus să se lucreze cu modele simplificate de cost în loc de actualul sistem bazat pe rambursare. Nu știm uh, noi la Universitatea Ghent cine a inventat aceste modele simplificate de cost, pentru că creează foarte multă um, sarcină administrativă la nivelul universității. Dacă păstrăm uh, acest sistem și în cadrul lui încercăm să lucrăm mai mult cu modele de costuri simplificate, va fi dificil, fiindcă pentru alți parteneri și pentru alte tipuri de programe, precum costurile unitare sau uh, testele clinice, s-ar putea să fie mai ușor, însă, în general, pentru programele Orizont nu funcționează foarte bine. Deci vor, noi rugăm Parlamentul să blocheze aceste idei din partea uh, DG Buget. Madame Cabezon Ruiz, our rapporteur, if I may. Acum dăm cuvântul doamnei Cabezon Ruiz, raportoarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi invitați pentru intervențiile lor. Eu aș dori să pun o întrebare, mai ales uh, primului uh, intervenient. Dumnealui a pus accentul pe nevoia de a um, avea o știință, o cercetare mai deschisă, mai orientată către cetățean. De, și eu uh, sunt de acord cu această idee și de aceea spun că este crucial să măsurăm impactul cercetării pe plan social. Dar vreau să știu cum putem să evaluăm acest impact. Și vreau să știu dumneavoastră, cum credeți că putem să introducem acest criteriu atunci când evaluăm proiectele? Deci cum putem să facem această evaluare pentru toate proiectele? Încerc să vă dau un exemplu. Care sunt consecințele cercetării și um, inovării Uh, dacă este să comparăm cu um, evaluarea consecințelor șomajului, de exemplu. Ar trebui să putem să avem niște evaluări paralele. Atunci când creăm un proiect, să ne um, fixăm și niște obiective și o provocare. Cercetarea și inovarea sunt niște provocări. Acum o, um, o întrebare pentru doamna profesor de la Universitatea din Ghent. Da, știu că există multe probleme uh, și um, există un adevărat uh, pariu pe care ne-l pun aceste um, rețele și știu că există dificultăți pentru a participa la anumite proiecte, mai ales uh, o instituție și știu că acum există această tendință de a acorda mai degrabă împrumuturi decât granturi și burse dar vă rog frumos să-mi explicați mai mult cum anume vă afectează această schimbare și anume că în următorul program uh, vor exista mai multe împrumuturi decât granturi și încă o dată evaluarea rezultatelor, evaluare pe bază de rezultate. Da, dacă finanțăm în baza rezultatelor, atunci cum să facem acest lucru? Trebuie să facem o evaluare în prealabil a rezultatelor înainte de a acorda finanțarea. Nu știu dacă mă auziți, mă înțelegeți, întreabă doamna Soledad Cabezon Ruiz. Mulțumesc, spune domnul președinte. Am să uh, dau cuvântul și altor colegi uh, înainte de a permite invitatul noștri să răspunde. Doamna Cuderișca, raportor din umbră din partea PPE. Vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Uh, vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri și bineînțeles că îi mulțumesc doamnei Cabezon Ruiz pentru delegația foarte importantă și interesantă pe care a condus-o în Spania și Portugalia. A fost atât de important să ne întâlnim cu părțile interesate și cu directori de institute de cercetare din Spania și Portugalia. Toate aceste persoane ne-au explicat cum a funcționat pentru ei Orizont 2020. Cred că trebuie să începem de la un anumit aspect. Trebuie să ne întrebăm la ce anume trebuie să servească noul program cadru, care trebuie să fie obiectivele. Căci dacă ne concentrăm doar pe propunerile pe care ni le-a făcut doamna de la Universitatea din Ghent, sunt de fapt aspecte pe care le-am auzit de nenumărate ori. Dacă însă ne dorim să elaborăm un nou program cadru, un nou concept de program cadru și dacă vrem ca Parlamentul European să joace un rol pozitiv în această privință, atunci trebuie să ne întrebăm din capul locului la ce trebuie să ne folosească noul program cadru. Da, o egalitate a oportunităților, uh, o mai, mare o mai bună evaluare a consecințelor pe plan social, implicarea ONG-urilor. Da, îmi placă aceste idei, dar uh, pentru ONG-uri există și alte fonduri, ca de exemplu fondurile de coeziune. Noi aici vorbim despre programul cadru pentru cercetare și inovare, deci uh, nu vrem doar dezvoltare de dragul dezvoltării, ci vrem o mărire a competitivității tehnologice în Uniunea Europeană mm, ca să facem față în concurenței cu America, cu China și alte țări. Deci, avem absolut nevoie să mărim nivelul de competitivitate uh, în sectorul cercetării în Europa. Putem să ne întrebăm care este tipul de cercetare care ne servește cel mai mult, cercetarea fundamentală, cea în domeniul științelor umane. Și mai există un alt element care mi se pare și mai important. Trebuie să facem în așa fel încât în Uniunea Europeană uh, calitatea uh, excepțională să crească pe zi ce trece să facem în așa fel încât cercetătorii care deocamdată nu beneficiază de niciun fel de subvenții, de niciun fel de granturi, să poată totuși să participe la programe. Și putem să corectăm așa dezechilibrele regionale și să mărim calitatea cercetării în toată Uniunea Europeană, nu numai în anumite locuri. De aceea mi-ar place să știu care este părerea invitaților noștri uh, pe această temă, pentru că până la urmă uh, totul va depinde de filozofia pe care o vom adopta uh, în momentul redactării noului program cadru. Dacă credem că acest program cadru pentru cercetare și inovare trebuie să funcționeze precum fondurile de coeziune, eu cred că facem o mare greșeală, pentru că nu acesta este rolul rol. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Cristina Ibacica. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot să-mi aduc contribuția la elaborarea acestui nou program cadru. Dar înainte de a-l uh, elabora, trebuie să fim conștienți ce probleme, uh, ce au existat, ce nu a funcționat în orizont 2020. Am ascultat cu mult interes uh, ce au avut de spus invitații noștri, însă v-ați bazat pe proiecte care au fost finanțate din acest program. Însă pe mine mă interesează faptul că în anumite domenii randamentul a fost foarte scăzut și nu au existat povești de succes. Și nu am primit încă un răspuns la următoarea întrebare. De ce avem o discrepanță atât de mare între statele membre? Există state unde potențialul este uriaș, dar numărul de uh, Uh, uh, proiecte uh, finanțate este foarte scăzut și numărul de proiecte prezentate spre finanțare a fost foarte scăzut. Cum explicăm această diferență? Înseamnă că există foarte multe obstacole. Poate că capitalul a fost uh, Uh, mult prea concentrat în anumite locuri. Poate că a fost foarte greu să accesez finanțare pentru că era greu să montez un dosar. Poate că investitorilor le era frică de uh, finanțarea acestor proiecte de cercetare pură. Un alt lucru care mi se pare deosebit de important. Știu că există anumite dificultăți uh, de natură politică, oficială, faptul că nu există sinergie între Orizont 2020 și uh, fondurile structurale. Însă lipsa acestor sinergii înseamnă că, de fapt, aruncăm cu banii pe fereastră. Vă dau un exemplu. Un centru pentru terapii noi pe de-o parte este un centru pentru terapii absolut noi, dar aceste terapii folosesc oamenilor, pacienților și ar fi trebuit ca un asemenea centru să se bucure de finanțare din două surse și fondurile structurale și Orizont 2020. De aceea spun că avem nevoie de sinergii. Vă mulțumesc frumos pentru intervenție, spune domnul președinte. Acum domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Este, din punctul meu de vedere, o chestiune pasionantă și prioritară. Și să vedem ce rol trebuie să joace Uniunea Europeană și încep cu ce ar putea să fie un fel de concluzie. Eu mă întreb, avem un program puternic un program care uh, a fost urmarea programului cadru 7, însă este manifestă lipsa de conținut, faptul că nu avem o politică în adevăratul sens al cuvântului. Și e clar că trebuie să căutăm niște echilibre și am auzit acest lucru și din partea intervenienților și, și în timpul misiunii noastre în Spania și Portugalia. Dezechilibre, de exemplu, între competitivitate și inovare, nevoie de echilibru între uh, rezultatele programului cadru 7 și nevoia de convergență între Um, regiunile cele mai defavorizate din Europa, pentru că avem nevoie de excelență și competitivitate, dar asta nu înseamnă că ele trebuie să se concentreze doar în anumite regiuni sau doar în anumite sectoare și că ar trebui ca și regiunile mai defavorizate sau sectoarele mai defavorizate să poată să fie dinamizate pentru a profita de pe urma acestor uh, programe. Apoi există uh, faptul că anumite programe au eșuat un număr mare dintre ele au eșuat. Poate că nu putem să facem o evaluare realistă, dar oricum există dezechilibru și între inovare și um, um, concretizarea uh, rezultatelor cercetării. și trebuie să uh, putem să punem capăt și uh, prăpastei tehnologice uh, care se tot adâncește iarăși din cauza diferențelor dintre state membre și dintre regiuni și știm că există dificultăți uh, uh relative și anumite deficiențe structurale care s-au tot perpetuat de la un program ca într la altul. Vrem un centru de competitivitate și excelență, însă există efecte secundare la care nu ne-am gândit Știm că s-au investit mulți bani uh, publici și că am vrut, de exemplu, să stimulăm uh, sectoare care folosesc imediat cetățenilor, precum uh, grijile de sănătate și educația. Deci să avem niște obiective sociale, nu neapărat um, economice, pentru um, folosirea cercetării și inovării în aceste sectoare. De aceea sunt de acord cu ce spunea uh, una dintre vorbitoare că nu trebuie să te gândești la acest sector ca fiind unul cu uh, randament mare, ci să te gândești că uh, inovare poate să te vească să găsești un tratament nou pentru boli cronice, precum uh, diabetul, pentru bolile uh, vârstei a treia. Și de aceea, domnule președinte, închei peste câteva clipe. Eu cred că programul uh, uh, european este puternic, însă în loc să uh, completeze programele naționale în această programă de criză, ar trebui să le înlocuiască. Multe țări uh, își reduc bugetele naționale pentru că spun că totul va fi finanțat din programul european și că o să le rezolve o parte dintre probleme. Însă ar trebui ca pe viitor să ne luăm riscul, să ne asumăm riscul de a face o politică cu obiective sociale și inovarea și cercetarea să aibă niște obiective sociale. Foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, spune președintele, dar trebuie să respectăm timpul alocat. Doamna Viernic, dumnea ei este de asemenea raportor uh, din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi oratori care ne-au prezentat idei foarte interesante. Noi plecăm de la ideea că Orizont 2020 trebuie să își mențină principiile de bază, care erau esențiale. Esențiale pentru cercetare și pentru Europa. Trebuie să punem accentul pe competitivitatea noastră față de restul lumii, față de marile puteri industriale, intelectuale și cred că Orizon 2020 joacă un rol foarte important în această privință. Primul vorbitor a uh, evocat faptul că unele state membre tind să își uh, locuiască programele naționale de cercetare cu proiecte finanțate din Arizon 2020. Cum s-ar putea uh, perpetua um, această practică? Eu nu știu dacă este neapărat fezabil. Și mai am încă o întrebare pentru primul orator. Ați evocat în timpul intervenției dumneavoastră finanțarea anumitor sectoare care se face în detrimentul altor programe. Despre ce anume vorbiți? Despre faptul că existau inițiative mai modeste, inițiative mai extinse. Ați vorbit despre landscapes, dar nu era foarte clar. Mulțumesc! Vă aduc aminte că uh, cea de-a treia parte a uh, audierii ne va permite să vorbim despre sinergii, noi provocări, uh, noi instrumente, precum uh, Consiliul Inovării și programul cadru 9. S-a încheiat aici lista vorbitorilor și dau cuvântul inter... invitațiilor noștri ca să răspundă. So. First of all, in general. În primul rând, în general, dacă programul cadru răspunde așteptărilor uh, oamenilor, dacă pe oameni interesează doar competitivitatea sau interesează și politici și care, care sunt uh, problemele politice la care răspunde programul cadru Orizont 2020 și dacă pil- pilonul uh, societal răspunde lucrurilor pot, uh, potrivite. Dacă este să ne uităm care domeniu a primit cea mai mare finanțare de la uh, programul cadru 7 la orizont 2020 nu a fost sănătatea, nu a fost schimbările climatice, ci mobilitatea. Pe europeni îi interesează atât de mult uh, mobilitatea în acest moment, este lucrul de care trebuie să se ocupe uh, oamenii politici, uh, acesta este mesajul pe care îl transmitem cetățenilor europeni, uh, congestia de pe drumuri. În al doilea rând, societatea civilă este suficient de bine integrată? Nu este vorba de finanțarea societății, uh, organizațiilor din, uh, din societatea civilă, ci cum sunt integrate? Sunt, doar, sunt integrate ca grupuri țintă sau au un rol decizional în proces? În acest moment nu au niciun rol din punct de vedere decizional. Dacă doriți să fii mai apropiați de oameni, acesta trebuie să, să aibă un cuvânt de spus. Când vine vorba de schemele de finanțare și dacă este să intrăm în detalii, uh, provocările, pilonul privind uh, Provocările societale din Orizont 2020 respectă logica uh, achizițiilor publice, la fel cum se face când se construiește o autostradă. De la, dacă dorești să construiești autostradă de la Viena la Praga, știi care sunt uh, datele geografice și se construiește autostradă. Este aceeași logică respectată și de pilonul societal. Însă se pune întrebarea dacă o societate are o topografie uh, stabilă sau este într-o schimbare perpetu- perpetuă? Oare nu ar trebui să avem și obiective în schimbare, o abordare mult mai dinamică decât, în ace- decât cea actuală? Acestea sunt marile întrebări și apoi întrebările mai mici. Care este logica? Ne orientăm doar pentru obținerea unor rezultate. Dacă Uh, furnizăm rezultate, atunci și putem exclude pe oameni, pentru că putem spune, am creat noi locuri de muncă, creștere economică, am vindecat cancerul și nu trebuie să-i mai integrăm pe oameni pentru că am furnizat aceste rezultate. Este o părere uh, uh validă, însă s-ar putea să îi pierdem pe oameni pe care s-ar putea să intereseze alte subiecte. Deci, și apoi trebuie să discutăm și despre pro- procese, uh, procesele create. La acest lucru m-am uh, gândit când am uh, recurs la termenul lands, landscapes, peisaje, peisaje tehnologice. Au mai fost uh, câteva întrebări privind factorii de succes. Din punctul de vedere, cred că există un anumit mit legat de acești factori de succes. Dacă se impune un prag minim Uh, care este, nu, este foarte, nu, nu este foarte bun, atunci uh, lucrurile pot funcționa altfel, uh, proiectele pot fi ev- evaluate în mod diferit. Deci, în funcție de cum ne definim criteriile, poate fi măsurat și, și succesul proiectelor respective. Apoi s-a pus o întrebare în legătură cu noile state membre ale Uniunii Europene, de ce nu se bucură de o, fin, de o, de o pondere mai mare a finanțării europene. Există câteva uh, sisteme naționale de inovare care nu sunt suficient de, de mature, nu reușesc să înainteze proiecte suficient de bune sunt altele care nu au, uh, care au ajuns la un nivel uh, corect de maturitate. Există într-adevăr o, un fenomen al uh, emigrării creierelor, însă nu dinspre est înspre vest, ci din, mai degrabă dinspre sud înspre nord. Deci foarte mulți cercetători din, din sudul Europei trec prin Franța, Austria și Germania pentru a ajunge în Regatul Unit. Dar, la, dar acesta a fost modelul din trecut. După Brexit lucrurile se vor, se vor schimba. Și este vorba de o emigrare permanentă a creierilor sau de un sistem rotativ dacă cercetătorii respectivi se și întorc în țările pe care le-au părăsit. Apoi, uh, efectele de concentrare, sinergia cu fondurile structurale. Într-adevăr, uneori avem, avem impresia că aceste două politici se, se contrazic. Uh, fondurile structurale și, pe de altă parte, uh, principiul excelenței în cercetare. Deci, cred că cele două instrumente trebuie să fie păstrate separate inițiativa privind uh, specializarea inteligentă s-ar putea să fie o, o soluție posibilă. Apoi, uh, trebuie să fim uh, precauți și cu o concentrare prea mare a expertizei în anumite state, pentru că acest lucru ar submina rezistența întregului, uh, uh, întregului sistem. Și avem nevoie, în general, de sisteme naționale de inovare mai rezistente. Mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri și comentarii și acum dacă cuvântul doamnei Wendy Zonefeld. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Una dintre ele se referea la modul în care putem uh, stimula statele membre să investească în cercetare. Am putea eventual să invităm statele membre să contribuie cu uh, fonduri suplimentare în orizont 2020, respectându-se același set de reguli și să dăm mai multe fonduri europene statelor membre care vin cu propria lor contribuție financiară. Poate ar fi o modalitate prin care am putea să convingem statele membre să, să contribuie mai mult la programul Orizont 2020. Apoi s-a adresat întrebarea de ce anumite state membre au mai puține proiecte decât alte state membre. Din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al Universității din Ghent, cel mai bun proiect care funcționează este unul în care împărtășim cu uh, partenerii din alte, uh, din alte universități europene primind uh, sprijinul european și am descoperit, am ajuns la concluzia că dacă discutăm despre modul în care um, organizăm lucrurile la noi în, universitate sau cum sunt organizate în alte universități, avem multe de învățat uh, unii de la alții Și acest schimb de bune practici ar fi util în uh, acoperirea acestei uh, lacune de uh, inovare. Apoi am încercat să, vizit, să vizităm diferite programe. Am uh, invitat alți savani să ne viziteze la Ghent pentru a vedea cum funcționează granturile oferite de Consiliul European pentru inovare pentru a înțelege cum uh, trebuie să fie scrise aceste propuneri. A mai fost întrebare privind modificarea uh, programului uh, Orizont. Programul cadru cu numărul 7 a funcționat foarte bine, deci de ce a trebuit să fie schimbat? Programul cadru 7 a creat foarte multe locuri de muncă, a participat la sporirea PIB-ului european, de ce, de, de ce ar trebui să fie schimbat? Și programul Horizon uh, se preconizează că va funcționa și mai bine, pentru că se concentrează și mai mult pe inovare. Apoi, m-ați întrebat în legătură cu împrumuturile. În cazul Universității din Gand, doar pentru studenți, și pentru noi, la întreprinderi uh, înființate s-ar putea ca aceste împrumuturi să fie utile. Universitatea din Gen nu se împotrivește acestor împrumuturi. Cu toate acestea, nu considerăm că bugetele pentru cercetare ar trebui să fie folosite pentru acordarea unor împrumuturi. Suntem de acord cu propunerea Comisiei Europene din acest punct de vedere privind Consiliul European Uh, pentru inovare, însă cred că prioritatea programului uh, Orizont ar trebui să rămână în continuare cercetarea pe lângă inovare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc ambilor experți pentru sfaturi, pentru remarci, pentru răspunsuri. Trecem la următorul subiect, sinergii și capacitățile naționale, coeziune, Europa, o Europa cu două viteze, semnul întrebării. Coeziune sau o Europa cu două viteze? Și aș dori să-i dau cuvântul domnului Cristof Klincevici, profesor, prorector la Universitatea din uh, Varșovia, unde se... Dumnealui are experiență în, în Polonia, în Regatul Unit, în Finlanda, în domeniul tehnic. În urmă cu câțiva ani ați, f- ați făcut parte dintr-un organism uh, al Națiunilor Unite și sunteți un expert în domeniul uh, cercetării și al excelenței. ați ocupat și de proiecte în uh, Centrul Comun de Cercetare pentru Comisia Europeană. Ați fost raportor, raportor pentru anumite procese de uh, evaluare interpares, interpares în Ungaria, de exemplu, și în acest moment sunteți di- director intermediar al centrului de colocare nord, nord-est al Institutului de Cercetare și Inovare Food. unde vă ocupați de dezvoltarea sectorului alimentar european. Și sunteți uh, responsabil pentru crearea unor noi uh, centre de excelență în domeniul uh, alimentelor. În, uh, este un post uh, pe care îl ocupați din noiembrie 2016. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mi s-a cerut să mă refer la două scenarii uh, diferite. Dacă există un troc între sinergii și uh, această perspectivă a Europei cu două viteze. Uh, sunt subiecte, un subiect reflectat în prima parte a acestei audieri Domnul președinte a menționat acest lucru. Într-adevăr, în urmă cu două săptămâni am aniversat un succes important care demonstrează sinergiile care există în cadrul ariei europene de cercetare. Nu știu dacă această poză pe care o, o, o vedeți aici este printre ultimele de, de, de acest gen, vedeți uh, beneficiarii acestor programe din Germania, din Spania, din Polonia, din Regatul Unit și din alte state membre, persoane care au depus eforturi uh, împreună și au contribuit la crearea unor adevărate sinergii în uh, zona europeană de cercetare. În același timp, informațiile la care o să mă refer ne arată o imagine mai puțin optimistă, pentru că dacă examinăm datele statistice, dacă comparăm modul în care sunt distribuite fondurile și dacă încercăm să comparăm fondurile din Orizont 2020 cu performanța în cercetare și inovare, mă tem că această premisă a existenței a unei Europe cu două viteze este confirmată. În primul rând, plecând de la datele pentru primele 200 de apeluri din, din orizont 2020, um, statele, cele 13 state din Uniunea Europeană uh, care au aderat uh, ultimele la Uniunea Europeană au primit mai puțin de 5% din buget. Desigur, am auzit deja că în anumite state nivelul de, de maturitate a sistemelor naționale de inovare este mai redus. Îi mulțumesc domnului Martinuții pentru că am menționat acest lucru. Nu sunt sigur că toate cele 13 state europene suferă de această problemă specifică, însă dacă este să examinăm uh, transformările care s-au întâmplat uh, în timp între, do- între anii 2006-2015, cele 13 state europene au cheltuit tot mai mult uh, pe cercetare și dezvoltare și și-au sporit uh, producția um, inovatoare. Dacă facem o comparație cu datele statisticele din, cel, din celelalte 15 state, atunci um, vedem că situația în primele 13 nu este atât de, de dificilă. Există diferite metode de a compara aceste date privind inovarea. Dacă comparăm rezultatele inova- inovatoare cu uh, finanțarea alocată diferitelor state, dacă această ipoteză privind uh, diferențele din punctul de vedere al excelenței de cercetare ar fi adevărată, atunci ar trebui să avem aceleași, uh, aceleași niveluri între, cele, uh, între statele din vechea Europa și din noua Europa. Însă, în momentul în care analizăm diferitele serii de date, descoperim că există diferențe din punctul de vedere al publicațiilor științifice. La, pentru 1000 de euro din uh, orizont 2020, uh, cele 13 state din estul Europei sunt într o situație mai bună. Dacă vă gândiți din nou la uh, câte, cât de des sunt citate aceste publicații, uh, atunci uh, statele care au, au uh, primit majoritatea finanțării nu sunt atât de eficace din punctul de vedere al cercetării și inovării cât am putea crede. La fel când vine vorba de modelele uh, dom- uh, locale, doar Germania se apropie de nivelurile atinse de câteva din cele 13 state din estul Europei. Desigur, aceste date au un caracter Um, relativ în funcție de finanțarea alocată în primii trei ani ai, ai, oriz, ai programului Orizont 2020. Dacă finanțarea ar fi fost uh, uh, distribuită în mod uh, egal, nu am, fi avut, nu am fi avut aceste uh, diferențe, deși vedem că ele există. Eu provin din Polonia și aș putea să vă vă arăt un exemplu deosebit de dureros, pentru că Polonia a cheltuit mai mult decât uh, sumele duble pe cercetare și dezvoltare în, ulti, în, în ultimii 10 ani și a dublat uh, aceste cheltuieli uh, din punctul de vedere al ponderii din PIB. În același timp, chiar dacă a reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor de, uh, definite de Comisia Europeană, și, a, și a, la, la, la nivelul uh, criteriilor din Orizont 2020, am ajuns la mai mult de un, un, 1% din PIB cheltuieli pe cercetare și dezvoltare. Cu toate acestea, ponderea finanțării care a ajuns la beneficiarii, beneficiarii din, din, din Polonia în cadrul programului Cadrul 7 a fost în, în scădere. Deci chiar dacă cheltuielile naționale au tot crescut pentru uh, cercetare și dezvoltare, tendința a fost uh, inversă în cadrul programului cadru și există trei uh, posibilități de a explica acest fenomen. Cred că cea mai bună explicație este recurgând la un citat al unui savant din Londra, care a menționat faptul că modul în care Orizont 2020 abordează problema salariilor, remunera, remunerării uh, cercetărilor din Europa de, de Est, este un uh, scandal de subinvestiții neamintit din, uh, din Europa de Est pentru că unele state au fost, au fost încurajate să introducă uh, o remunerare bazată pe remunerație, însă în orizont 2020, de fapt, suntem uh, penalizați dacă avem un asemenea sistem bazat pe uh, performanță. Salariul de bază este limitat și cercetătorii sunt răsplătiți prin prime suplimentare pentru că nu pot să primească nivelul de salarii care este recunoscut prin programul uh, Orizont 2020. O altă modalitate de a, expli- uh, de a explica acest, această problemă cu salariile este un exemplu din uh, Polonia. Un, este un exemplu dat de șeful uh, principalei uh, agenții de finanțare a cercetării din Polonia, care a explicat că pentru foarte multe granturi uh, da, Consiliul European de Cercetare, este mult mai uh, logic să recurgi la finanțarea națională, pentru că uh, salariile, remunerarea posibilă în temeiul acestor granturi europene sunt mult mai reduse decât cele care ar putea fi garantate dacă programele ar fi finanțate pe plan național. Deci, ceva nu este în uh, ordine cu modul în care a fost gândit Orizont 2020. Intervenție fără microfon din uh, sală. I think we, we, we, uh, uh, we question time in, in, in, in 15 minutes. Domnul președinte, peste 15 minute să aveți ocazia să adresați întrebări. Problema salariilor nu este nimic nou. A existat un uh, schimb de scrisori constant de diferite modalități de a explica această problemă care afectează toate cele 13 state membre ale Uniunii Europene. Este o problemă la, uh, care nu a fost uh, rezolvată de Comisia Europeană. Din perspectiva uh, cercetătorilor universitari din Europa Centrală și de Est, din perspectiva colegilor care lucrează la universitatea mea, lucrurile sunt simple. Oamenii au senzația că pe, nim- pe nimeni nu interesează această problemă sau că s-ar putea să existe un, un uh, interes anume pentru a uh, evita discutarea acestei probleme specifice. Există o problemă foarte uh, recentă dintr-unul din, din, din, dintr-un stat membru care se pare că un grup de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din România a decis să nu semneze un acord de granturi în temeiul finanțării Orizon, programului Orizont 2020 pentru că au descoperit că bugetul care le-a fost alocat nu era suficient pentru a acoperi costurile de personal. Deci, salariile reprezintă prima problemă, dar există și o altă problemă mult mai gravă. Aș dori să vă rog să vă închipuiți o clasă din care fac parte 15 copii care s-au jucat împreună câțiva ani și apoi invitați în această clasă alți 13 copii și încercați să îi încurajați pe primii 15 să se joace împreună cu cei 13 noi colegi. Uneori, mulți dintre acești copii nu sunt interesați și principala problema pe care am observat-o, principala problemă a institutelor de cercetare din noile state membre ale Uniunii Europene, este că nu sunt invitați. Nu sunt invitate, nu, nu sunt recomandați a fi membri ai unor uh, consorții. Sunt cazuri concrete. S-a menționat faptul că nu, că, că nu este nevoie de uh, buget special pentru această rețele. Sunt de acord. Nu ne dorim bani suplimentari pentru uh, aceste acți, pentru călătorit și așa mai departe. Pur și simplu dorim uh, să se recunoască că există excelență și în alte părți ale Europei. Dacă vă uitați la această imagine, vedeți uh, liniile albastre care creează o rețea foarte densă de, de parteneri între 15 um, state ale Uniunii Europene și o rețea mult mai puțin densă între celelalte 13 state membre. Dacă ne uităm la informațiile privind câteva state spe- specifice, vedem că state cum este Spania sau Grecia uh, sunt invitate de foarte, foarte multe asemenea consorții. Liniile groase reprezintă invitațiile repetate, dar state ca Bul- Bulgaria, Ciprul, Republica Cehă, Estonia, Croația, pur și simplu nu sunt invitate de consorțiile respective și nu au șansa să beneficieze de pe urma acestor finanțări. Și dacă vă uitați la platformele tehnologice europene. Din 36, doar 9 au membri din, uh, din uh, cele 13 state membre ale Uniunii Europene. Și reprezentarea în, uh, din punctul de vedere al guvernanței este și mai problematică. Dacă ne gândim la instrumentele financiare specifice din programul Orizont, Comisia Europeană va insista asupra importanței diseminării uh, rezultatelor, însă, din păcate, mai mult de 50% din uh, aceste fonduri se îndreaptă înspre cele 15 state membre ale Uniunii Europene. Și, în fine, dacă este să ne gândim la modalitățile de a răspunde Uh, acestor provocări legate de structura programului Orizont 2020. Ar spune că există trei propuneri foarte simple. În primul rând să ne gândim la norme alternative care ar permite îmbunătățirea uh, remunerării cercetătorilor astfel încât să se ajungă la un nivel competitiv peste tot în Uniunea Europeană, Europeană apoi să promovăm participarea uh, tuturor partenerilor europeni. Am putea să ne gândim la cazul pe care vi l-am uh, prezentat ca o discriminare gener- uh, generală care creează inegalitate. Există cazuri în care parteneri din cele 13 state membre ale Uniunii Europene nu sunt invitați să facă parte din consorții de cercetare. Și, în fine, cred că am putea uh, folosi într-un mod mult mai uh, flexibil uh, fondurile structurale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Inaki San Sebastian, care va vorbi despre care este inginer industrial, a absolvit Universitatea din Navara, are un uh, un master în uh, afaceri, un uh, a lucrat 16 ani, timp de 16 ani pentru Platronic a ocupat postul de manager pentru tehnologie la corporația Tecnalia și a, cre- a creat centre de excelență tehnologică și a participat la mai multe clustere de afaceri și mai multe uh, comitete directoare de întreprinderi. Avem tema acum să identificăm noi provocări de cercetare și noi instrumente, precum migrația, apărarea sau Consiliul European pentru Inovație. Noi credem că Consiliul European pentru Inovație nu este o provocare, ci este un instrument. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Eh, buenas tardes a, a todos. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru că îmi dați această ocazie. Nu vorbesc neapărat în numele Tecnalia, ci în, în numele celor 350 de uh, centre care aparțin rețelei europene de centre uh, tehnologice. două cuvinte despre Tecnalia, care este o, un centru de cercetare aplicată și a cărei misiune este să transforme tehnologia în PIB. Și noi reprezentăm filozofia tuturor centrelor care fac parte din EARTO, deci Asociația Europeană de Cercetare și Tehnologie, și uh, avem 150.000 de de cercetători care, din 23 de țări care reprezintă 350 de asemenea centre de uh, cercetare. Noi ne uh, reunim talentele astfel încât industria europeană să devină mai competitivă. Aș vrea să reacționez la uh, unele întrebări care au fost adresate și anume care ar trebui să fie misiunea programului cadru de cercetare. Noi credem că uh, Misiunea programului uh, cadru de cercetare este aceasta, îmbunătățirea competitivității industriei europene, deoarece este foarte greu să um, um, desparți capacitatea de a uh, uh face față concurenței cu nevoia de a um, îmbunătăți nivelul de viață și bunăstarea în Europa. De aceea, noi credem că programul cadru de cercetare este piatra de temelie a proiectului de construcție europeană. Programul cadru, repet, este, spun, piatra de temelie a edificiului um, european. Și credem că trebuie să îmbunătățim mai multe lucruri. Europa având în vedere datele, nu inovează sau nu inovează așa cum fac ceilalți. Și credem că este principala provocare pe care o avem, noi, ca și continent, ca și regiune. Nu spun doar eu acest lucru. Până și domnul comisar spune acest lucru. El și-a luat un mare angajament față de comunitatea științifică și vorbind despre diferențele între uh, Orizont 2020 și noul program cadru, a spus că o mai mare um, um, mărire, o mărire a, a bugetelor și investiții mai multe în uh, inovare și cercetare nu sunt uh, singura cheie a succesului. Eu nu cred că uh, am dus lipsă de finanțare, nu, eu cred că uh, Principala noastră provocare este aceasta, să facem în așa fel încât inovarea să se transforme în procente de PIB, să vedem concret pe piață care au fost roadele cercetării. Și iată, vă dau aici câteva uh, um, uh, nume de companii, cele mai importante, cele mai inteligente din lume, care au creat uh, locuri de muncă și creștere economică. Noi vrem să creăm uh, uh, creștere economică, dar uit, îi uităm pe oameni. A uh, crea locuri de muncă nu înseamnă doar să uh, dai un venit unor oameni, înseamnă să contribui la dezvoltarea întregii societăți și de aceea uh, eu mi-aș dori ca și în Europa uh, companiile care sunt inteligente, care sunt pioniere în domeniul cercetării, se creeze la fel de multe locuri de muncă ca primele 50 de companii, dintre care principalele, cum vedeți, sunt americane. Eu cred că cercetarea și inovarea au niște misiuni indispensabile. Trebuie să-și aducă contribuția la creșterea economică, cum spuneam, să-și aducă contribuția la crearea de locuri de muncă și, în același timp, trebuie să permită uh, uh găsirea de răspunsuri pentru provocările pe care le avem în Europa. Numai așa, Europa va deveni cea mai bună societate din lume. Aș vrea acum să vă vorbesc despre acest desen, această schemă, care pentru noi este una cheie. Eu aici reprezint și vreau să explic acest lucru. Eu aici reprezint centrele tehnologice, RTO. Noi avem un rol esențial, un rol cheie în uh, lanțul de uh, uh creare de valori. Noi suntem conectați cu universitățile, suntem conectați cu cercetarea fundamentală cu, și avem niște relații deosebite cu ei, suntem de asemenea conectați cu companiile, cu industria și suntem de asemenea conectați cu uh, politica, cu decidenții politici. Deci noi avem aceste trei misiuni de bază. Noi uh, vrem să permitem traducerea politicilor în proiecte concrete în găsirea de soluții pentru uh, provocările sociale. Și de asemenea vrem să oferim sprijin industriei pentru ca aceasta să devină mai competitivă. Și noi acționăm uh, ca un intermediar între centrele de uh, uh, tehnologice și uh, lumea industriei și piață. Noi avem foarte mult potențial în Europa și dacă toate cunoștințele ar circula mai bine, atunci am putea să ne apropiem mai mult de concretizarea cercetării și deci de prezența fructelor uh, fructelor cercetării pe piață. Cum spuneam, în centrul muncii noștri se află întreprinderile și noi suntem strâns conectați cu lumea întreprinderilor. Atunci când un membru al rețelei noastre participă într-un proiect finanțat din Orizont 2020, procentul de participare este uh, uh, uh, destul de mare și eu cred că trebuie să țineți cont de faptul că noi putem să mobilizăm uh, um, întreprinderile Um, atunci când este vorba despre proiecte finanțate din Orizont 2020. În plus, eu cred și cred sincer că noi, centrele de um, cercetare și uh, tehnologie, putem să fim foarte activi în a identifica prioritățile de cercetare și dezvoltare. Noi participăm în mod constant la diferitele tipuri de lucrări uh, în diferite medii și sfere la nivel local, regional, național și inclusiv european. Cu tot ceea ce ține de uh, această politică de cercetare și dezvoltare. Suntem conectați cu întreprinderile și știm foarte bine care sunt problemele întreprinderilor, care sunt provocările lor. Știm cât de greu le este să facă față concurenței. Uh, în ce constau dificultățile lor uh, atunci când trebuie să facă față concurenței și noi am participat și la platformele europene care au fost create între timp. Deci cred că avem o, o poziție privilegiată uh, pentru a vă putea uh, fi cumva purtătorii de cuvânt ai întreprinderilor. Aș vrea să uh, vorbesc în ultimele minute care mi-au mai rămas uh, despre recomandările noastre pentru programul cadru ne bazăm pe experiența noastră de ani de zile de participare în uh, proiecte finanțate din uh, programele cadru de cercetare și dezvoltare. Și, oricum ar fi, noi am sintetizat experiența noastră în aceste recomandări. În primul rând, credem că în programul cadru numărul 9 trebuie să se acorde o mare importanță măsurării impactului. Trebuie să ne concentrăm pe crearea de beneficii clare pentru societate. Comunitatea științifică, comunitatea cercetătorilor trebuie să reînnoiască contractul său cu societatea, trebuie să-și ia angajamente clare față de societate. Pentru noi este o condiție necesară și trebuie să facă acest lucru contribuind la uh, creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la uh, contribuind la rezolvarea societății, uh, problemelor pe care le are societatea din ziua de azi. O a doua recomandare. Noi suntem uh, partizani ai modelului colaborativ. Să avem un model care întărește colaborarea. Este un alt element pe care ni l-a uh, adus uh, participarea la precedentele programe cadru. Și știm că impactul colaborărilor este foarte important. În fine, credem că trebuie să garantăm un echilibru între cei trei piloni. Am spus că ultimul, da, dar nu era chiar ultimul, spune vorbitorul. Deci, trebuie să uh, întărim capacitatea de inovare în Europa, ceea ce sunt infrastructurile de inovare pe care le avem. Uh, acele instrumente pe care deja le avem și pe care trebuie să le exploatăm. Uh, avem nevoie de un catalizator al capacității de inovare în Europa și cred că um, ar fi bine ca acest program cadru să facă o să reunească toate aceste instrumente și să vadă cum poate să îmbunătățească um, finanțarea proiectelor și în plus trebuie să putem să finanțăm pe bază de granturi industria care va genera această uh, um, inovare. Trebuie să facem un bun echilibru între granturi și împrumuturi. Noi credem că programul cadru ar trebui să se uh, acorde mai ales granturi. În Spania, de exemplu, a existat această experiență Uh, și s-a făcut această um, tranziție de la finanțarea prin granturi la finanțarea prin împrumuturi, dar uh, de fapt uh, această modificare de politică a fost un adevărat eșec pentru că acum avem, am, am adoptat o strategie complet diferită, pentru că este clar că acordarea de împrumuturi nu este un stimulent suficient și apoi aceste împrumuturi sunt greu de rambursat mai avem o altă nevoie, și anume că să profităm uh, de uh, infrastructurile pe care le avem deja, infrastructurile de cercetare și inovare pe care le avem deja. Și să continuăm eforturile de simplificare care deja au fost uh, um, um, um, demarate cu orizont 2020. O, o ultimă reflexie din partea mea, pentru că deja s-a vorbit despre uh, uh, rata de reușită. Patru numere. 190.000 uh, de propuneri au fost prezentate până la data limită pentru a fi, fi finanțate din orizont 2020, dar în jur de 25.000 nu au fost uh, uh, finanțate, ceea ce a reprezentat 50 de milioane de ore de muncă și mii de cercetători care au muncit degeaba. Și aici trebuie să uh, adăugați costurile oportunităților pierdute pentru toate aceste proiecte care nu au fost finanțate. Apoi, care este rata de reușită a proiectelor care au fost finanțate? Jumătate dintre ele sunt considerate ca fiind foarte bune de către comisie, dar să vedem cum facem, cum facem selecționarea proiectelor și credem că trebuie să continuăm Uh, această muncă, pentru că toată munca și tot, uh, toate investițiile care s-au făcut pentru a finanța proiecte bune ar fi păcat să ajungă la gunoi. Mulțumim pentru observații, doamna Cabezon Ruiz, care este raportarea noastră, îi dau cuvântul. Mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră care deja au luat cuvânt, dar mulțumesc și invitațiilor noștri. Mai întâi eu mă adresez domnului profesor de la Universitatea din Varșovia, din Polonia. Da, Subiectul dumneavoastră, într-adevăr, este foarte sensibil. Și ne-am dat seama de aceste probleme și atunci când am fost în misiune în Spania și Portugalia și problema uh, sinergiilor între politica de coeziune și uh, Orizont 2020 și știm că există o Europa cu două viteze chiar și în sectorul cercetării. Și am spus acest lucru și la început că trebuie neapărat să evaluăm impactul, impactul asupra societății și impactul asupra competitivității. Și impactul din perspectiva coeziune, da, taxa de participare nu este uh, singurul lucru care trebuie ameliorat. E adevărat că rata de participare în unele state este uh, foarte scăzută, și nu întotdeauna uh, știm uh, cum se explică această rată de participare scăzută. E clar că nu este datorată doar infrastructurilor naționale. Da, există poate infrastructuri deficitare, dar nu este singura explicație. Da, s-ar putea să se dea senzația că s-a concentrat excelența în anumite regiuni și de unde uh, crearea de discrepanțe, uh, noi discrepanțe și uh, diferențe între regiuni. Dar dumneavoastră, ce părere aveți că e vorba doar despre o problemă de infrastructură națională uh, sau o problemă de uh, um, funcționare a programului Orizont 2020, o problemă cu felul în care a fost configurat acest program? Știu că este o problemă sensibilă, ați vorbit și despre uh, fuga creierilor, dar când vorbim despre uh, fuga creierilor, de obicei ne gândim la uh, faptul că tinerii pleacă din Uniunea Europeană. Dar e adevărat că și în spațiul european există o fuga creierilor dintr-un stat membru în altul. Și <laughs> când se întâmplă așa, eu mă gândesc, și am pus această întrebare și în Portugalia, eu mă gândesc cum să facem ca tinerii care se pregătesc uh, într-un anumit stat membru uh, um, sunt obligați să plece într-un alt uh, centru și nu rămân în statul membru în care s-au format și probabil că au motive să o facă, unul dintre criterii fiind economic, fiind salariul pe care pot să primească într-un alt stat membru față de statul lor membru de origine, dar e clar că este o problemă de care trebuie să ne ocupăm. Acum vreau să mă adresez reprezentantului EARTO. Ați vorbit despre multe teme, da, despre toate aceste echilibre care trebuie menținute. Cum să echilibrăm uh, cei trei piloni, uh, uh, deci cercetarea care se face în um, institutele universitare, cercetarea de bază și apoi cercetarea industrială, da? Poate fi de, de acord cu dumneavoastră, dar am reținut un mesaj care este și părerea mea. Da, trebuie să menținem pilonul 2 și pilonul 3 și să-l și consolidăm. Acest lucru este legitim, este important, însă nu putem să uh, păstrăm ideea că pilonul 1 dispune de suficiente resurse. N-ar trebui să dezvoltăm un pilon în detrimentul celorlalt. Eu cred că e foarte important ca uh, pentru cei trei piloni să avem uh, condiții egale. Nu poți să ai inovare dacă nu ai creare de locuri de muncă și creștere economică. Din punctul de vedere general, uh, e foarte important să vedem cum putem să um, integrăm um, concepțiile științifice în um, societate și de aceea echilibrul între piloni uh, uh, este indispensabil. Avem cercetare fundamentale foarte bune în Europa, dar din păcate industria nu e capabilă să transforme aceste cunoștințe introduse concrete și trebuie să ne întrebăm de ce industria în Europa nu este capabilă, nu este pregătită să profite de cunoștințele uh, de bază, de cercetarea fundamentală în Europa și de ce nu sunt capabili să le uh, convertească apoi în um, um, procente din PIB, în um, locuri de muncă. Două întrebări uh, foarte concrete. Dumneavoastră ați spus că atunci că atunci când există un centru etnologic, acesta are un adevărat impact pentru a promova inovarea în sectorul industrial. Și atunci când vorbiți despre impact, la ce anume vă referiți? La uh, un impact local sau regional uh, pentru companiile din locul respectiv unde a fost implantat centrul de tehnologie sau despre un impact pe scară mai largă? Și încă o întrebare, dumneavoastră ați vorbit despre uh, importanța centrelor de excelență uh, pentru a avea niște rezultate finale uh, uh, demne de, de, de acest nume. Dar despre ce vorbiți? Vorbiți despre relația costuri-beneficii și, care, și aceasta trebuie avută în vedere, dar întrebarea mea este dacă avem nevoie de acest lanț valoric și dacă acest lanț valoric trebuie să fie menținut și în următorul program cadru. Pentru că Cred că, din păcate, acest lanț valoric nu totdeauna este avut în vedere și uneori nu ne dăm seama că am pierdut foarte multe. Am investit mulți bani, dar nu știm pentru ce rezultate. Mulțumesc, acum dau cuvântul raportorului pentru rezultatul 2020 de acum 2 ani. Usually, domnul Alar. Domnul profesor de la Varsovia, pare să se reia discuția de acum 5 ani. Sigur că uh, există o problemă, dar uh, problema menționată de dumneavoastră nu este una uh, persistentă. în majoritatea statelor membre din despre care este vorba România, Bulgaria activitatea de cercetare a scăzut. E undeva la 0,4-0,5% acum în țările menționate și întrebarea este care ar fi relația dintre Orizont 2020 și organizarea internă în aceste state membre. Ceea ce propunem noi uh, statelor membre este o uh, creștere a participării, deși o creștere a participării nu garantează o uh, amplificare a rezultatelor instituțiile de cercetare din statele membre mai uh, vechi aveau o tradiție mai îndelungată și în mod statistic uh, Așa s-a realizat extinderea rețelei de cercetare și așa s-au realizat echipele, uh, s-au compus echipele mixte. Aici, uh, la Parlament, am expus uh, dorința ca o țară ca Polonia, de exemplu, să se alăture acestui efort de cercetare, însă Polonia a spus că dorește să rămână adepta fondurilor structurale Pentru că un program uh, european este doar un program, în timp ce fondurile structurale reprezintă coloana vertebrală a finanțării. Și ar trebui să facem o um, deosebire între industrie și cercetare. Pentru că există țări în care există o platformă industrială redusă, dar care pot atrage bani din orizont 2020 pentru că au un procent ridicat din uh, de cercetare industrială. Cifrele pe care le-ați prezentat reprezintă doar o pledoarie uh, în favoarea faptului că se uh, plătește disproporționat, dar noi acum avem deja un dialog uh, structurat. Uh, de 10-15 ani încercăm să găsim o cale de a stopa fenomenele um, acestea contraproductive. În multe state membre din estul Europei există încă o mentalitate stalinistă în mediul universitar, mediul academic și ar trebui folosiți banii din fondurile structurale pentru a depăși această mentalitate și pentru a înțelege în sfârșit pe ce ar trebui de fapt cheltuiți banii. Trebuie să scuturăm acest uh, sistem instituțional academic uh, înțepenit și veți vedea că în alte state succesul a însemnat uh, lepădarea de trecut. A trebuit să vorbim, deci, despre realitățile din statele membre. Avem state membre uh, comparabile între cele 13 pe care le-ați menționat. De exemplu, în țările baltice există o problemă, o, o chestiune la nivel național de promovare a networking-ului, a rețelelor de cercetare. Asta nu se întâmplă în alte state membre și lucrurile se leagă foarte strâns. Rezultatele diferă în statele care se află în rețea față de cele care nu se află. Și acum, în aceste state baltice, puteți vedea structuri similare cu cele din UE13. Dar mereu, când am vrut să ridicăm cheltuielile pentru cercetare pe fondurile structurale, ne-am lovit de o rezistență majoră. Aici am fost atacați de colegi când am spus că vrem să păstrăm o treime din fonduri pentru cercetare, inovare și uh, schimbare. Uh, nu este adevărat că Orizont 2020 sau fondurile structurale nu alocă banii pentru gestionarea excelenței. A fost ideea Parlamentului, am scris propuneri, am scris programe și ce s-a întâmplat la Consiliu? UE13 au spus că nu doresc să trateze această problemă. Nu a venit nici o propunere din partea Comisiei actuale în legătură cu asta. Nici o singură propunere și aș vrea să văd, aș vrea să se înțeleagă că asta este o problemă uh, fundamentală pentru uh, noul uh, program cadru. Dacă ne confruntăm însă doar cu acuzații, acestea însă să știți că nu sunt fondate. Din partea PPE, raportor din umbră, doamna Cudrisca. Este adevărat că statele membre din UE 13 nu pot să um, vin acum cu acuzații în legătură cu faptul că nu sunt uh, invitate în uh, uh, conglomeratul de cercetare, în consorții de cercetare. Li s-a cerut însă să fie mai active și mai proactive în căutarea de noi parteneri. Extinderea participării cel puțin într-unul din programele campaniei Orizont 2020 uh, nu a fost suficient de uh, eficientă și probabil că a trebuit să ne gândim ce să facem cu proiectele existente, proiecte de înfrățire, de formarea echipelor mixte. Ar trebui să modificăm ceva astfel încât cercetătorii din UE, din statele UE 13 să poată participa. După părerea mea, cea mai mare problemă este că tinerii cercetători din state care nu sunt în UE 13, ci în UE 15, mi-e teamă că i-am și cunoscut vizitând Portugalia, Spania, și care sunt și ei uh, beneficiari uh, unor uh, proiecte finanțate de Uniunea Europeană, au dificultăți cu gestionarea resurselor. Adesea se întâmplă ca un cercetător să obțină finanțare pentru un proiect și apoi se creează un efect de domino prin care se finanțează mereu mereu aceeași persoană sau același colectiv. Deci e un efect în cascadă prin care fondurile se îndreaptă către aceeași destinație. Ar trebui să ne gândim mai bine când sprijinim tinerii cercetători, pentru că aceștia sunt uh, viitorul, indiferent de unde provin. Și o ultimă temă referitoare la, o ultimă observație referitoare la cele uh, auzite până acum, uh, nu putem să facem o distinție clară, nu ne putem plânge de ce au cercetătorii din estul Europei mai puțin succes în cercetare. Ar trebui mai degrabă să încurajăm cercetătorii din regiuni mai puternice din aceste uh, regiuni să vadă cu ce condiții, cu ce infrastructură se lucrează și această infrastructură ar trebui să fie un criteriu pentru că uh, unii cercetători lucrează în cele mai bune condiții, iar alții uh, cu rezultate comparabile nu se bucură de aceleași uh, avantaje. Și pe urmă, poate că problema se va uh, rezolva gradual. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Raportorul din umbră din partea verzilor. Europa 15, Europa 13 es... Da. E... Tienem tiene una imagine... Da. Cred că imagine care pare spectaculoasă și în același timp ne înșală puțin, dar având în vedere că e un subiect complex și destul de con, um, controversat, nu vreau să mai discut prea mult, dar vreau să mai adaug o perspectivă. Există și o problemă de echilibru chiar în aceeași țară. Problemă de uh, uh, succese și de eșecuri în cadrul aceleiași țări. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe proiecte comune, pe centre de excelență și să se coalizeze mai multe centre. În Spania, bugetul pentru cercetare și dezvoltare s-a redus cu 30% în ultimii ani. De aceea avem o dezbatere. Ce faci? Banii se duc acolo unde există capacitate. Banii ajung la Tecnalia și vă felicit. Dar e în coerență cu Orizont 2020, pilonul 2, inovare, industrie și așa mai departe. Nu, nimic de zis. Dar este clar că acest lucru creează niște uh, discrepanțe și o diferență între lumea celor care nu fac decât cercetare la nivel universitar și nu au decât proiecte mici și lumea celor care au proiecte de mare anvergură. Nu înseamnă că trebuie să înlocuiești pilonul 1 cu pilonul 2. Nu, trebuie să le completezi, trebuie să mărești finanțarea, nu să le înlocuiești pe una cu cealaltă. Nu, eu nu vreau să avem de ales între unul și celălalt. Eu încă de la bun început spun că trebuie să, ca acestea să se completeze. Iar în ce privește pilonul 3, este cel regat de uh, politică. Nu! Avem nevoie de uh, priorități politice și sociale care să fie orizontale și care să uh, um, fie incluse uh, în toți pilonii. Uh, dumneavoastră ne-ați demonstrat că Europa o duce rău și ne Uh, comparați cu Statele Unite. Dar în Statele Unite uh, rezultatele au fost obținute diferit. Dar cum? Pentru că s-a făcut concentrare. Concentrare fizică, concentrarea finanțărilor, da. În uh, America a existat o dezvoltare care poate a părut brutală, dar rezultatele au fost obținute. Nu, nu s-a făcut o dezvoltare armonioasă, așa cum aspirăm noi să o facem în Europa. Vă dau din nou un exemplu din Spania. Există o rată de reușită a programelor finanțate din Orizont 2020, care în Franța este cât se poate de laudabil, uh, dar există uh, centre care au preferat să nu uh, aplice să, ca să primească finanțare din orizont 2020, ci s-au descurcat pe cont propriu cu investiții 100% private. Deci trebuie să ne întrebăm de ce aceste centre renumite și de excelență nu au făcut apel la Orizont 2020. Toată lumea spune uh, că vreți granturi în loc de împrumuturi, dar dacă vreți granturi, asta înseamnă să existe evaluări ex ante, ex post, rigurozitate și disciplină. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, uh... Mulțumim. Doamna Iernic, raportor din Umbra al ALDE. Ik heb, dank u voorzitter. Ik heb een vraag voor meneer... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi pun o întrebare domnului profesor Klincevici. La un moment dat spuneați uh, că e nevoie de fonduri uh, suplimentare și eu împărtășesc creparea doamnei Zonenveld cu privire la buget, dar pe de altă parte v-aș, întreba cum uh, vedeți rezolvarea problemei, din ce perspectivă. Bun, următorul vorbitor pe listă, doamna Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea anterioară mi se pare una pertinentă. Poate invitații noștri ne pot face propuneri concrete privind rezolvarea acestei probleme, nu doar prin mărirea salariilor, dar poate există și alte alternative. Și apoi, nu ați putea să ne dați câteva exemple pozitive din uh, din cele 13 state membre ale Uniunii Europene pentru a vedea ce a funcționat bine în aceste state membre. Pentru că în urma acestei audieri rămân cu impresia că totul este groaznic, că doar cele, celelalte 15 state membre profită în umbra acestui program sau uh, aceasta este impresia mea și m-ar interesa dacă puteți să ne dați câteva exemple pozitive pentru a vedea ce s-a desfășurat bine în cele 13 state membre care au aderat ultimele la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la problema ridicată de domnul profesor Clinceviș. ca să răspund colegii dinaintea mea, antevorbitoare, care este un proiect de succes din cele state 13? Uh, proiectul de laser ELI, doamnă. Deci unul dintre cele mai importante proiecte din Europa de înaltă tehnologie este desfășurat la București. Este a fost construit un laser care este cel mai puternic din Europa, îmi cer scuze, nu știu dacă și din lume, iar așteptările comunității științifice sunt uh, similare cu cele ale proiectului CERN de la Geneva. Tocmai pentru faptul că este pentru prima dată când se pot face experimente pe care numai un laser cu asemenea putere poate să le realizeze. Și atunci întrebarea mea este, la acest proiect care lucrează nu sunt doar români, ca să ne înțelegem bine, sunt și uh, uh, cercetători și oameni de știință din multe țări europene. Uh, credeți că e normal ca un cercetător român să fie plătit cu 3 euro pe oră, iar un cercetător care întâmplător, nu știu, vine din Germania să aibă o sumă de 100 de ori mai mare sau de 50 de ori mai mare, când fac amândoi aceeași muncă? Credeți că faimoasa paradigma șoferului de taxi din Berlin, uh, Știți, în Berlin era o companie și de doi șoferi de taxi la începutul anilor 90, imediat după reunificare. Un șofer care era din estul Berlinului primea un salariu de 10 ori mai mic decât cel din vestul Berlinului, deși locuiau la câteva străzi distanță unul de celălalt. Aici este un lucru care de fapt arată că trebuie să ne îndepărtăm de acel model și dacă vrem să avem succes și o cooperare, comunitatea aceasta, care nu este nici foarte mare, dar care este una cu totul specifică, Uh, a spus domnul profesor Malcovici ceva. Ce cere ea? Respect și recunoaștere și posibilitatea de a-și desfășura uh, activitatea. Iar dați-mi voie să vă spun cu tot respectul că istoria îndreptățește aceste puncte de vedere. Pentru că tot din Europa celor 13 sunt români. Un cercetător român a inventat insulina, și motorul cu reacție este inventat tot de un român, de coandă. Și astăzi, toate avioanele care le vedeți cu care zburăm în fiecare zi, au la bază efectul coandă și cercetarea pe care acesta a făcut-o pentru ca să putem să avem un avion care astăzi să zboare. Deci, excelența nu se localizează în funcție de naționalitate, iar plata este un lucru care cred că nu mai trebuie să-l menționez. Dacă vrem să avem succes, trebuie să tratăm cu respect și înțelegere pe toți acești oameni, pentru ca rezultatele de care cu toții vom beneficia să fie acelea pe care uh, le așteptăm. Dar pentru aceasta e nevoie de înțelegere și înțelepciune. Iar concret ce trebuie făcut? Abrogat această directivă. Comisarul Moedas a la București acum o lună de zile, când a luat la cunoștință de problemele uriașe care au apărut datorită acestei ordonanțe care a stabilit acest regim al salarizării, și la întrebarea dacă cu 3 euro pe oră mai poate fi vorba de un cercetător, domnia s-a spus că nu și că trebuie să ia măsuri de corectare a acestei directive pentru că a adus uh, o comunitate științifică importantă, spun eu, din cele 13 țări într-o situație cu totul și cu totul imposibilă. Vă mulțumesc. Thank you very much. And Mr. Kohlicek. Mulțumesc și acum domnul Kohlicek. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Era ar trebui să se uite în Europa și să nu se limiteze doar la Germania, pentru că dacă domnule Eller puneți întrebări în legătură cu rezultatele cercetării, salarii și unde sunt sediile companiilor multinaționale și unde se face cercetare, nu o să fiți deloc uh, surprins și o să aveți, uh, sau o să fiți surprins și o să aveți o mai bună imagine a realității. Nu este ușor de evaluat rezultatul unei cercetări științifice. Eu am fondat un proiect foarte complicat de uh, producere a unei sticle speciale pe care a trebuit să-l abandonăm pentru că mm, era foarte uh, costisitor și nu am reușit să accesăm fonduri europene. Și eu uh, vă spun că în Republica Cehă, față de Germania, salariile cercetătorilor sunt uh, uh, 1 la 3 ca proporție. Și asta se întâmplă în toate noile state membre în comparație cu cele mai vechi. Această situație trebuie uh, reglementată. Companiile multinaționale, în ceea ce privește aceste companii, gândiți-vă unde își au ele sediul. Eu sunt un producător de sticlă mă ocup cu acest lucru și știu că cercetarea pe sticlă se face în Belgia și Statele Unite, dar în țara noastră, în Cehia, putem să facem profit din, stic, din sticlă în Slovacia, parțial și în uh, Germania, dar vorbesc numai despre sticlă, fiindcă asta este domeniul meu. Poate în alte domenii situația e diferită. Acum, în ce privește echilibrul dintre statele membre, în Italia, activitatea de cercetare e concentrată în nord și aproape lipsește cu desăvârșire în sud. Și încă ceva. Un coleg vorbea despre proiecte de succes. Republica Cehă are, este o superputere în domeniul aviației ultra ușoare. Există un proiect uh, de aeronav electrică, un proiect, uh, un exemplu de cercetare colaborativă în Uniunea Europeană. Și o altă remarcă pentru domnul Eller. Cea mai mare uh, rată de șomaj în domeniul sticlei este în Germania. În uh, Cehia ne lipsesc în jur de 25.000 de cercetători în acest domeniu. Iar în uh, Germania, unde șomajul e cel mai mare, uh, se face mult mai multă cercetare aplicată decât în Republica Cehă, unde se face aproape, nu se face aproape deloc. Asta e diferența între statele noi membre și cele mai vechi. Și noi dorim să eliminăm această diferență de remunerare. Încercăm să luăm măsuri și să creștem salariile cercetătorilor. Totuși, tot mai mulți savanți cercetători cehi pleacă în Austria sau în Germania. Mulțumesc! S-a încheiat deci lista vorbitorilor. Putem să invităm acum să ia cuvântul reprezentantul uh, Comisiei Europene, Enzo Dominic. Aveți observații? Suntem puțin în întârziere. Dacă vreți uh, să fiți uh, cât mai concis, v-aș ruga și să deschideți microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului raportor, uh, membrilor Parlamentului pentru această dezbatere, această analiză. Vreau să mulțumesc uh, celor patru paneliști pentru prezentările lor, foarte interesante, foarte multe concepte, idei, cifre. În legătură cu cifrele putem să ne mai gândim, probabil, dar putem discuta despre asta în bilateral ca să înțelegem mai bine de unde provin ele, însă în ceea ce privește elementele de uh, evidențiere a faptelor sunt foarte uh, bune. Comisia a abordat această uh, problemă din punctul de vedere a mai bunei reglementări înainte de a veni cu propuneri. Ne pregătim, deci, să aruncăm această privire în viitor și Încercăm să vedem de unde au apărut aceste situații uh, de dezechilibru. Știți că analiza noastră include o fază de consultări deschise. Chiar acum consultam cu colegul uh, Van der Vlis, care uh, ne spunea că ne apropiem de 2000 de răspunsuri primite în cadrul consultării deschise, care este în, curt, în curs. Uh, și e vorba de răspunsuri primite din partea comunităților de cercetare. În contextul acestei evaluări avem și o comisie de experți care ne va ajuta după ce se încheie procesul de evaluare. Membrii Parlamentului și uh, invitații de astăzi au spus că cercetarea și inovația nu sunt scopuri în sine, ci metode de a atinge niște scopuri și iată o idee la care merită să ne gândim și uh, merită să se gândească și membrii Parlamentului. Am preluat toate mesajele pe care le-am uh, ascultat cu atenție astăzi aici. Uh, luăm cu noi prezentările pe care le-am auzit, luăm cu noi bogăția acestei dezbateri care uh, reflectă complexitatea sistemului de cercetare-dezvoltare și competitivitatea din societatea europeană, ținând cont în același timp de nevoia de bunăstare a cetățenilor noștri. Vom încerca să analizăm impactul programelor pentru cercetare și inovare și vom vedea ce măsuri putem propune. Vă mulțumesc. Au fost adresate câteva întrebări uh, domnului Elar. Dacă doriți să răspund, răspundeți însă foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Cred că este important să nu înțelegem lucrurile în mod greșit. Împreună am avut onoarea cu colegi din Polonia să particip la șapte audieri înaintea adoptării propunerii Orizont 2020. Eu, împreună cu Iergi Buzek, am, am, am scris propunerea pentru extinderea acestui program și sunt puțin sub, uh, supărat când văd aceste cifre și uh, extinderea programului s-a întâmplat în favoarea noilor state membre și noile state membre sunt cele care iau o, o decizie la nivel uh, uh, instituțional sau nu să creeze un institut în Polonia, în oricare din uh, cele noi state, 13 uh, state membre. Și logica uh, Uh, pro, programului este următoarea. Dacă doriți să cereți uh, altcineva, atunci primiți banii și uh, decizia se ia la nivel local. Deci, în mod logic, până la urmă, jumătate din aceste fonduri ajung în cele 15 state membre pentru că aceasta a fost decizia luată de celelalte 13 state membre care au spus că doresc să plătească pentru construirea unor noi structuri în statele lor. Deci, această acuzație că chiar și în programele extinse banii ajung la cele 15 state membre, poate, din punct de vedere statistic, este uh, corectă, însă, în practică, este vorba de o neînțelegere. Mie mi se pare că este unul din cele mai inteligente programe și ce aș dori să spun, cel puțin în numele PP-ului, ne-am, nu avem nicio problemă să extindem uh, aceste cifre, aceste fonduri. Prin Team and uh, Twinning, programele Twinning contribuie la structura, la crearea noilor structuri științifice în noile state membre care permit să fie depășite vechile sisteme uh, academice. Deci nu aș dori să fiu îngreșit într-un mod greșit. Cunoaștem și noi uh, aceste cifre și cred că situația este chiar mai dramatică. Nu este vorba de 5%, de, ci de 3,9%. Deci, din păcate, situația se, înrău, se înrăutățește, nu se, nu se uh, îmbunătățește. Întrebarea care se pune este ce vom face? Din punctul meu de vedere, dacă este să fim onești, multă rezistență s-a manifestat din partea acestor state membre, nu din partea Poloniei, dar a existat o reticență de a investi în uh, cercetare și dezvoltare. Pentru că s-a spus că aceste investiții vor veni din partea uh, fondurilor structurale. Și în comisia noastră am votat pentru a pune deoparte uh, o treime din aceste fonduri pentru cercetare și dezvoltare. Și dacă vă uitați la cum au votat uh, statele în, uh, în Consiliu, uh, cu excepția Poloniei, uh, celelalte state din estul uh, Europei au votat împotriva acestei idei. și noi ne dorim ca participarea să fie una mai bună, însă dacă vor continua cu vechile acuze, lucrurile nu vor funcționa. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Consiliu, este, este singurul lucru promovat de cele 13 state membre din estul Europei a fost salariile. Deci putem să facem ceva din punctul de vedere al salariilor, însă cred că trebuie să găsim în mod comun o soluție, să nu revenim la vechile acuze, pentru că altfel lucrurile nu se vor schimba. Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Dumneavoastră, în primul rând, domnule profesor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lista întrebărilor este una lungă. Nu cred că voi reuși să răspund la toate dintre acestea, însă cred că trebuie să răspund câtorva puncte. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamna Cavezon Ruiz, pentru că a insistat asupra importanței a participării, pentru că programe cum este programul cadru nu se referă doar la excelență, ci își doresc ca aceste zone de excelență, de excelență să fie identificate pe întreg continentul european și să încurajăm uh, persoane, echipe diferite de, cercet- de cercetători să participe la aceste programe, pentru că așa vom depăși această problemă a dezechilibrelor. Excelența concentrată din punct de vedere geografic. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că există foarte, mult, uh, foarte multe prințese uh, adormite în diferite state europene. Dacă, dacă vă uitați la cifrele statistice, acest lucru nu, nu este foarte evident, însă este o realitate. Poate nu toată lumea dorește să ia act de această uh, realitate. Există prințese adormite care așteaptă să fie descoperite de uh, feți frumoși și în uh, estul Europei. Domnul Eller, cu amabilitate, a menționat faptul că membrii Parlamentului European așteaptă unele propuneri specifice și v-aș sugera să vă uitați la ultima imagine de pe, prezentare, de pe prezentarea mea, unde veți regăsi trei, trei uh, propuneri concrete. Însă trebuie să recunosc că nu prea reușesc să urmăresc uh, Uh, logica discuțiilor, pentru că se spune că Parlamentul European așteaptă propuneri și când facem aceste propuneri, se, ni se răspunde că revenim la pozițiile exprimate în urmă cu 5 ani. Problema mea concretă este următoarea. Informațiile ne demonstrează că programul uh, Orizont 2020 a fost gândit greșit pentru că nu a ținut cont de necesitatea de promovare a participării anumitor uh, state membre a Uniunii Europene, care pur și simplu nu au uh, posi- uh, propriile posibilități proprii de a promova această rată de, de, de participare. Situația este din ce în ce mai gravă. Rata de participare a anumitor state din estul Europei este în scădere. Deci de ce nu examinăm datele, de ce nu începem să ne gândim la soluții, de ce nu suntem deschiși discutării anumitor idei, în loc uh, să spunem că în urmă cu 5 ani de zile ne-am gândit deja la aceste soluții și că nu dorim să revenim asupra lor. Deci aș încuraja toată lumea să examineze uh, cu foarte mare atenție aceste informații, poate uh, se va ajunge la concluzia că, într-adevăr, trebuie regândită anumite uh, soluții pentru programul cadru nouă, de exemplu. Doamna Cudrițca s-a referit la pachetul de, disem- de diseminare, de extindere, care se confruntă cu provocări majore și eu uh, tind să fiu de acord, pentru că, pe de, o, pe de o parte, atunci când există exerciții de, împărtăși, de îmbinare și de colaborare, nu cred că aceste pachete reprezintă soluția optimă care ar asigura o a, participare cât mai cuprinzătoare a institutelor de cercetare din UE13. Este un instrument care uh, răspunde nevoilor unui număr redus de, de, de institute de, de cercetare și, într-adevăr, 52% din uh, bugetul uh, de cercetare uh, ajunge la UE15. Intervenție fără microfon. Logica programelor teaming and twinning este că se plătește pentru ca un institut să fie creat în, în propria ta țară. Nu este un exemplu care funcționează așa cum ați, ați spus dumneavoastră. Nu am convenit acest lucru, însă aceasta a fost uh, logica acestor cifre, deci nu înțeleg de ce spuneți vă, vă, vă referiți la acest exemplu de extindere. Domnul președinte, putem să încheiem această discuție după reuniunea noastră. Probabil o să avem nevoie de și mai mult timp. Foarte pe scurt. Domnul raportor din umbră Maragal, am menționat faptul că și în cadrul uh, UE 13, UE 15 există diferite cazuri de uh, state sau regiuni care sunt exclu- uh, excluse din anumite rețele, din anumite programe. Într-adevăr, trebuie să răspundem și acestei probleme în momentul în care ne vom gândi la cum trebuie să arate programul cadru nouă. Doamna Viernic, Viernic a menționat preocupări legate de finanțarea activităților de uh, networking în orizont 2020 și poate aș dori, uh, ar, ar fi bine să-mi explic declarația din prezentarea mea. Era vorba de necesitatea deschiderii unor uh, rețele, nu pur și simplu de, de finanțare. Pentru mulți cercetători, finanțarea pentru finanțarea călătoriilor, finanțarea participării la anumite conferințe nu reprezintă în sine o, o problemă, dar există uneori uh, echipe excelente de cercetători care nu sunt invitate să facă parte din anumite consorții de cercetare pentru că acestea preferă să lucreze cu uh, colegii cu care s-au obișnuit să lucreze în ultimii 15 ani. Și trec acum la uh, întrebarea, comentariul doamnei Nibler, care nu mai este prezentă în acest moment. Dacă există uh, exemple pozitive de proiecte uh, din Orizont 2020, uh, din uh, Uniunea Europeană 13, Universitatea din uh, Varșovia este cel mai important beneficiar al programului Horizon uh, din, uh, din Polonia. În același timp pot să spun foarte clar că există proiecte care au avut succes din punct de vedere economic, finanțate din uh, finanțarea națională pentru cercetare și dezvoltare și nu există niciun singur caz finanțat de programul cadru 7 sau de Orizont 2020 care să ajungă la același nivel de inovare și să aibă același impact al finanțării în cercetare și dezvoltare națională. Toate Există și o legătură cu faptul că am putut, că am avut un acces mai uh, ușor la bugetul de dezvoltare și uh, cercetare uh, institutelor pe plan național. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule profesor, este desigur foarte important să ținem cont de situația următoare. În statele membre ale Uniunii Europene, 90% din finanțarea din uh, 90% din finanțarea cercetării și dezvoltării vine din partea statelor membre. Uh, programul cadru 7 este responsabil doar pentru 10%. Deci, șaptelea program cadru reprezintă o pondere redusă în cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare din statele membre. Este un lucru pe care nu trebuie să-l, să-l uh, uităm. Domnul San Sebastian, nu, nu au mai rămas foarte multe întrebări pentru mine. Dezbaterea s-a axat pe această problemă a celor 13 state membre din estul și centrul Europei, un subiect foarte important care mi-aduce aminte de faptul că în urmă cu 30 de ani, moment în care Spania a început să participe la al cincelea program cadru, cred, ne confruntăm cu aceeași problemă de participare la acest uh, program cadru. Cred că am uh, reușit să facem un adevărat salt, uh, salt înainte. Și ne-am bucurat de sprijinul autorităților regionale, naționale, care ne-a, ne-a un sprijin care ne-a permis să ne îmbunătățim participarea. Poate este o propunere care ar putea să funcționeze și în acest caz. Însă în cazul nostru, în, într-un, în cazul nostru spe, uh, specific am avut foarte, mul, foarte multe colaborări uh, de succes mi se pare că o parte din intervenția mea nu a fost bine înțeleasă și aș dori să clarific lucrurile. Când vine vorba de cercetarea de bază, este, este, um, cercetarea de bază este esențială pentru inovare. M-am referit pur și simplu la un echilibru potrivit între cei trei piloni despre cum tratăm diferitele etape ale cercetării, de la cercetarea de bază până la intrarea produsului pe piață, este un element cheie. Trebuie să ținem cont de resursele necesare, de timpul necesar pentru fiecare etapă în parte. Trebuie să înțelegem care sunt elementele care, repre care sunt uh, obstacolele care apar pe parcursul întregului proces. Și din punctul de vedere al impactului, într-un caz specific, vorbind despre organizațiile tehnologice și de cercetare, acestea au uh, diferite domenii de influență, sunt active în diferite sectoare industriale. Unele mai largi, altele mai restrânse, unele pe, uh, importante pe plan național sau pe plan uh, region, regional, dar în funcție de. Uh, contează domeniul în care acesta își desfășoară activitatea. Este clar însă că regiunile unde se construiesc ecosisteme echilibrate, lucrurile se desfășoară bine. Deci cred că trebuie să ținem cont de această idee de a construi ecosisteme multidisciplinare, o existența unor uh, universități foarte, foarte bune nu este uh, suficientă. Avem nevoie de un sistem uh, uh, echilibrat și uh, interconectat. În legătură cu întrebarea dacă ar schimba sistemul de valoare, aș răspunde da. Pentru că nu toate regiunile își permit uh, să suporte costurile acestui program și uh, în primul rând, cred că trebuie să reducem sarcina, sarcina administrativă. Cred că am avea nevoie de o evaluare în două etape. Și cred că trebuie să, să profităm de efortul depus și risipit, de fapt, uneori. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru o discuție excelentă tuturor. Mulțumesc tuturor uh, oratorilor pentru propunerile cuprinzătoare, o adevărată listă de propuneri pentru al nouălea program cadru și adresându-mă colegilor din Parlamentul European, cred că am avut o audiere foarte interesantă pe un uh, subiect uh, important, pentru că suntem uh, responsabili și pentru al nouălea program cadru, nu doar pentru revizuirea la jumătatea mandatului a programului Orizont 2020. Vă mulțumesc pentru participarea la, la ultima parte a la ultima reuniune a Comisiei uh, ITRE din acest an, ne, ne revedem în data de 12 ianuarie 2017, 3 ore și jumătate, ultima reuniune înaintea ju- uh, finalizării jumătății, uh, primei jumătăți a mandatului Parlamentul European. Vedeți cât de repede zboară timpul. Au trecut deja doi ani și jumătate. În, Aș dori însă să vă urez uh, Crăciun, fer- uh, Crăciun fericit. Nu, am uitat că o să ne întâlnim înainte de, înainte de, de Crăciun, eventual Crăciun fericit invitațiilor noștri. Ne, reved, ne revedem cu ocazia cinei de Crăciun și după aceea pe 12 ianuarie. Mulțumesc!